morning, everybody. Well. Bună dimineața tuturor! Bine ați venit la reuniunea Comisiei Libe. Primul punct este ca întotdeauna adoptarea ordinii de zi. Deci dacă nu aveți obiecții, ordinea de zi se consideră adoptată. Trecem apoi la comunicările președintelui. Avem numirea de raportori. Doamna McIntyre de la ECR a fost numită raportor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția euro și a altor valute de contrafaceri, care înlocuiește decizia Consiliului 2000 per 3083. Domnul Kirchhoff de la ECR a fost și el numit raportor pe directiva privind transferul de fonduri. Domnul Clays a fost numit raportor uh, pe tema listei de state terțe și organizații cu care Uniunea Europeană trebuie să încheie acorduri. Doamna Flașicova Benova este uh, raportor pentru aviz la raportul de inițiativă continuarea analizei uh, exercițiului referitor la uh, competențele de implementare ale Comisiei. Apoi, dacă nimeni nu are obiecții, procesele verbale vor fi considerate aprobate. Este vorba de următoarele. 3 septembrie 2012, 8 decembrie 2011, 29 noiembrie 2011, 31 august 2011, 20 aprilie 2011, 28-29 septembrie 2010. Acestea sunt comunicările președintelui. Iar acum vom trece la reuniunea propriu-zisă de astăzi cu o dezbatere în comun. Avem de discutat dosarele de descărcare de gestiune 2011, le voi numi bugetul general al UE secțiunea 3 Comisia, apoi Oficiul European de Poliție Europol, Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre, Frontex, Colegiul European de Poliție, CEPOL, Eurojust, Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, bugetul general al lui, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor Uniunii Europene. La toate aceste avize, raportor este domnul Papa Nicolau de la PPE și am constatat că am primit diverse amendamente la respectivele proiecte de aviz. redactate de domnul Papa Nicolau. Aș dori să dau mai întâi cuvântul raportorului pentru observațiile sale preliminare și după aceea putem trece la un schimb de opinii. Termenul de depunere a amendamentelor a fost doar săptămâna trecută, deci nu am primit uh, toate versiunile lingvistice încă, însă toate vor fi disponibile până la vot. Domnule Papa Nicolau, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Acum două săptămâni a avut loc prezentarea inițială a vizelor și acum, după două săptămâni, discutăm amendamentele N-am avut suficient timp, însă ă, stau la dispoziția colegilor pentru orice eventuale întrebări. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc foarte mult tuturor colegilor care au depus amendamente. Doamna Macovei, doamna Keller, doamna Cânci și așa mai departe. Nu sunt multe amendamente la rapoarte, la cele nouă avize. Avem cam 60 de amendamente și am fost informat că mai multe dintre acestea vor fi retrase. Dumneavoastră cred că ați citit deja proiectele de aviz și amendamentele. Sunt mai multe amendamente care încearcă să clarifice textul, ținând cont de informațiile cele mai recente. Ca să urmăm ordinea punctelor, am să vă prezint pe scurt la fiecare aviz amendamentele respective. În primul rând, Vreau să vă vorbesc despre amendamentele pe care le-am depus chiar eu pentru a clarifica textul inițial. Am depus amendamente la toate agențiile referitoare la uh, analiza de performanță și auditarea agențiilor europene. După cum am spus acum două săptămâni când am discutat pentru prima dată acest dosar, Curtea de Conturi uh, pune accentul pe auditul de performanță al agențiilor europene și al Comisiei, ca să se asigure că banii contribuabilului sunt cheltuiți în mod adecvat. La mai multe agenții am uh, considerat că este necesar să clarific faptul uh, că anumite alineate se referă la curtea de conturi și anume că Curtea de Conturi trebuie să realizeze acele audite de performanță, deci că așteptăm mai multe de la Curtea de Conturi, nu de la agenții. Curtea de conturi trebuie să-și aducă contribuția la raportul de descărcare al Parlamentului. Mai specific acum, după cum a spus doamna președinte, Este vorba de bugetul general al UE, secțiunea 3 Comisie, Europol, Frontex, CEPOL, Eurojust, Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie, Agenția pentru Drepturi Fundamentale, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și agențiile la oaltă. Aș dori să comentez uh, amendamentele care au fost depuse la aceste avize. Și aș vrea să încep cu avizul referitor la comisie. Colega Kinga Gönz propune eliminarea primei părți de la alineatul 3. Cred că trebuie să subliniem importanța solidarității la frontierele externe și apoi se vorbește despre libera circulație a cetățenilor Uniunii Europeană. În ceea ce privește Europol, au fost amendamente menite să consolideze tonul avizului. Vreau să-i mulțumesc mai ales doamnei Mathieu pentru amendamentele sale. Europol a avut anumite probleme, însă sunt destul de normale pentru o agenție nouă, așa cum este Europol. De aceea considerăm că Europol trebuie să continue eforturile de a ameliora situația. De asemenea, bugetul nu a fost crescut, însă a crescut numărul de operațiuni pe care Europol a trebuit să le desfășoare. Este de la sine înțeles că agenția a avut dificultăți în a face față cererii în creștere. Comisia nu trebuie să acorde Europol un buget suplimentar, însă Europol nu este din această cauză în măsură să facă față solicitărilor uh, ce se fac agențiilor. Vreau să mulțumesc domnului Diaz de Mera, doamnei Holmeier și încă unor colegi care au depus amendamente și de asemenea să salut precizările primite de la directorul Europol. La amendamentul 5 vom găsi o soluție și cred că nu vor fi mari probleme în legătură cu amendamentul 5. Trecând la avizul privind Frontex, s-a depus un amendament Referitor la alineatul 2, ultima frază. În ceea ce privește CEPOL, vreau să vă spun că amendamentul 9 este foarte important. CEPOL dorește să continue să-și folosească sediul din Bramshill și uh, acest amendament este de aceea foarte important. Amendamentul 11 dorește să elimine alineatul 4 Și apoi eu v-aș propune să respectăm amendamentul 12, care este un amendament lingvistic. La următorul punct se încearcă de asemenea consolidarea textului prin amendamente, la fel și la avizul referitor la Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie. În plus, doamna Macovei m-a informat că își va retrage câteva dintre amendamente referitoare la acest proiect de aviz. Acum, referitor la Agenția pentru Drepturi Fundamentale, cred că ați observat amendamentele 5 și 6 care se referă la cazuri de hărțuire în agenție. Doamna Macovei a depus două amendamente, doamna Mathieu a co-semnat unul dintre ele și au informat secretariatul că, date fiind ultimele informații, își vor uh, retrage amendamentele depuse. Știu că există uh, preocupări la Comisia Cont din cauza unei scrisori primite de angajații de la Agenția pentru Drepturi Fundamentale. Apoi, doamna Gönz și doamna Mathieu au mai depus un amendament prin care își exprimă temerea ca activitatea acestor agenții să nu fie afectată în mod negativ. Domnul López Aguilar s-a exprimat uh, deja pe acest subiect, referindu-se la Europol și la CEPOL. E vorba de amendamentul 2 și vreau să salut amendamentul 4 al domnei Keller, care se referă la respectarea principiului anualității. În încheiere vreau să vă mulțumesc din inimă tuturor și tuturor agențiilor pentru cooperare și pentru contribuțiile la acest proiect de aviz. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu toate părțile interesate, cu toți colegii, ca să obținem versiunea finală a acestor nouă avize și încă o dată doresc să mulțumesc din inimă secretariatului doamnei Catherine Hubert, Mulțumesc mult și aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte. Thank you, Mr. Papa Nicolau. Uh, Mrs. Keller asked for the floor. Doamna Keller a cerut cuvântul. Mulțumesc. Am uh, câteva observații și întrebări. În primul rând, avem câteva amendamente care se referă la uh, fuzionarea Europol și CEPOL. Eu cred că ar trebui să avem o dezbatere adecvată, să nu vorbim despre acest lucru doar la descărcarea bugetară. E foarte greu să discutăm despre acest lucru când discutăm bugetul, pentru că e mai mult decât o chestiune bugetară, e o problemă politică. De asemenea, încă ceva, nu chiar același lucru, dar e un lucru înrodit legat de hărțuirea de la Agenția Drepturilor Fundamentale. E o chestiune deosebit de serioasă, dar mă întreb dacă procedura de descărcare e o, ocazia cea mai bună de a trata acest subiect. Nu avem cumva o altă metodă, nu știu care, poate știe altcineva ce am putea face, dar acum discu discutăm despre descărcare și o descărcare se acordă sau nu. Dacă băgăm toate aceste lucruri Uh, hărțuirea va fi doar menționată în aviz, dar nu vor fi alte consecințe. Și aceasta nu ține numai de descărcare. La modul general, trebuie să fim atenți să nu permitem agențiilor să ocolească măsurile bugetare anuale. Sigur că mai sunt și bugete rectificative, dar sunt cheltuieli care sunt foarte previzibile și pentru care nu este nevoie de un buget rectificativ. Se poate utiliza procedura bugetară obișnuită. Nu uitați că rolul libe legat de bugetul rectificativ este mult mai mic decât la procedura bugetară obișnuită. Cred deci că trebuie să fim cât se poate de stricți. În ceea ce privește principiul anualității, este o problemă care apare an de an și nu pare să se schimbe prea mult. Unele agenții fac progrese, altele dau înapoi, deci cred că trebuie să fim cât se poate de severi, inclusiv în uh, limbajul folosit. Mai avem o problemă tot de ordin general, și anume, Comisia prevede în buget fonduri pentru uh, chestiuni în legătură cu care Parlamentul European nu a luat încă o decizie. A fost un amendament legat de fondul de securitate. Comisia noastră a spus că nu trebuie să permitem așa ceva și că normal este să luăm întâi decizia și abia apoi să găsim fondurile și să le punem la dispoziție în buget. Nu putem bugetiza lucruri care încă nu există, deci trebuie să fim foarte severi. Și o întrebare pentru raportor. Ați putea transmite și celorlalți raportori din umbră ce amendamente vor fi retrase ca să înțelegem uh, cum vom continua? Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Keller. Doamna Intveld. Mulțumesc. Foarte, foarte pe scurt, În primul rând, în ce privește Agenția pentru Drepturi Fundamentale, nu sunt într totul de acord cu doamna Keller, respectiv că nu e contextul potrivit să discutăm despre hărțuire și, sau de Uh, anchetele uh, recurente ale OLAF-ului și cred că Agenția pentru Drepturile Fundamentale ar trebui să facă mult, mult mai mult pentru a uh, lămuri situația. S-a discutat acest lucru de ani de zile. Dacă directorul susține că lucrurile sunt clare, arată bine, ar trebui o dată pentru totdeauna să vină și să ne spună cum stă, stă, cum stă situația. Raportorul uh, spunea că um, în, cazul unor noi instituții, problemele de buget sunt aproape normale. Nu ar trebui să fie așa, eu nu cred că așa e și sunt uh, de acord cu ce spunea doamna Keller, în fine, în legătură cu această tendință de a include în buget bani pentru uh, subiecte care nu au fost încă convenite și aici nu aș dori să arăt cu degetul uh, agențiile, ci comisia care a alocat 50 de milioane de euro uh, uh, proiectelor naționale PNR când noi discutăm încă la nivel european. Poate că legal e, juridic e corect, dar moral și politic nu e de acceptat. Doamna Keller dorește să mai adauge ceva. Aș dori să aduc o clarificare sunt de acord cu Sofie în ce privește Agenția pentru Drepturile Fundamentale, e o problemă gravă, dar când o discuți numai la descărcare, e ca și când uh, o pui cumva sub uh, tapet. Cred că ar trebui să folosim alte instrumente, de exemplu să îl invităm pe directorul agenției respective, nu doar să figureze în aviz, uh, înscris și așa mai departe. Iată care e preocuparea mea. Mulțumesc, domnul Kirchhoff. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă refer acum doar la tot ce s-a spus despre fuziuni, fuziunile între agenții. Și în funcție de uh, rezultatele uh, furnizate de agenții sau obținute de agenții în urma fuziunilor. Pe mine mă îngrijorează faptul că uh, anumite agenții nu au obținut uh, un raport suficient de pozitiv sau pe care mi-l așteptam eu din partea curte, Curții de Conturi. Pe mine mă îngrijorează situația Europol, uh, despre care s-a discutat foarte, foarte mult la comisia noastră și întotdeauna am felicitat uh, Europol pentru tot ce face. Cred că e o agenție foarte importantă și totuși criticile care au fost făcuse la Curtea de Conturi în ce privește activitatea Europol vizează sistemul uh, său contabil. Și toate aceste acuzații mă îngrijorează. Salut uh, tot ce face raportorul în acest domeniu, dar cred că ar trebui să aprofundăm puțin situația mai uh, temeinic. Ori Curtea de Corturi uh, stabilește criterii care uh, dau naștere unor critici automat, așa cum vorbim despre erorile de la descărcare și așa mai departe, că e vorba doar de încălcări tehnice, de probleme tehnice, pe mine m-ar interesa dacă am putea să aprofundăm puțin subiectul pentru că nu-mi place ca uh, o critică Europolului să apară ca și când ar fi o critică de fond uh, a uh, acestei organizații. S-ar putea că să fie un principiu care să se aplice și celorlalte instituții. Curtea de conturi pare că pune niște obstacole, niște bariere foarte uh, sus și cred că nu ar trebui să uh, permitem o astfel de situație, dar ar trebui poate să aprofundăm lucrurile și să uh, Uh, vedem dacă nu le putem da un, uh, un aviz pozitiv fără rezerve. Mulțumesc, domnule Kirchhoff. Uh, secretariatul mă informează că se prevede, de fapt, o invitare a uh, directorului uh, la comisia noastră. Sper că va putea să ne dea câteva explicații. Acum aș dori să știu dacă reprezentantul comisiei dorește să ia cuvântul. Și dacă nu... Ba da. Ă, în ce privește descărcarea de la comisie, doamna Kinga Götz ă, Comisia ă, notează propunerea Comisiei de a îmbunătăți procedura bugetară, iar în ceea ce privește 2011, atât în ce privește anul 2011, uh, cât și 2012, Comisia constată un nivel ridicat de uh, îmbunătățirea nivelului uh, creditelor de alocare. Mulțumesc, spune raportorul, mulțumesc. În primul rând, aș dori să-i spun doamnei Invelt că Europolul este o agenție nou înființată. Poate că nu m-am înțeles foarte bine. Nu m-am făcut înțeles prea bine. Uh, Europolul este o agenție care a fost înființată în uh, ianuarie 2010. La asta mă refeream uh, când vorbeam de controlul bugetului Europol. E vorba de un argument pe care am putea să-l folosim în ce privește această agenție. Revenind la ce spunea doamna Keller, e adevărat că e greu să organizezi o dezbatere politică în cadrul unui raport pentru descărcare. Într-adevăr, nu avem o marjă prea mare de manevră pentru o dezbatere politică sau pentru amendamente atunci când această dezbatere se organizează anual și trebuie să se axeze strict pe uh, bugetul agențiilor. Și am, ne-am tot gândit, am încercat și să îi contactăm pe colegii uh, de la Comisia de Control Bugetar și să încercăm să găsim un uh, echilibru Însă, ce aș dori să vă spun, cu experiența pe care am uh, dobândit-o după ce am întocmit astfel de avize, e că atunci când intervine uh, o problemă, când suntem informați în legătură cu o problemă, care poate reieși și din amendamentele colegilor, nu putem să spunem că nu refuzăm să discutăm această problemă. Nu, începem dezbaterea, bineînțeles că trebuie să facem o uh, specificare după uh, dezbatere de ce tip este amendamentul, dar uh, e, ideea este că într-un aviz uh, nu trebuie incluse toate uh, amendamentele, toate criticile, le putem păstra pentru discuțiile, pentru dezbaterile ulterioare. Deci, acestea fiind spuse, noi încercăm să menținem un echilibru, să nu deschidem chiar uh, toate dosarele și să uităm care este obiectivul nostru principal, respectiv că trebuie să producem avize pentru descărcarea bugetară. Și cred că trebuie să ne axăm pe problemele care țin de buget. Și asta încercăm noi să facem în acest cadru. Apoi, în legătură cu fuziunea Europol și uh, CEPOL. Sunt de acord că nu e o problemă care trebuie pusă doar strict atunci când uh, vorbim despre descărcare, dar uh, când avem amendamente și sunt inițiative în urma comunicării cu uh, celelalte comisii și dezbaterilor cu Comisia, schimburilor cu Comisia. Știți că trebuie să ne exprimăm foarte clar, să spunem că ne îngrijorează această situație și asta încercăm și noi să facem în textul nostru. Încercăm să organizăm cât mai multe dezbateri. E, într-adevăr, o problemă pe care va trebui să o lămurim pe viitor, în următoarele noastre reuniuni. Bineînțeles că e de datoria mea să informez pe ceilalți colegi și pe raportorii din umbră în legătură cu amendamentele care, tre- care trebuie să fie retrase sau în legătură cu evoluțiile legate de versiunea finală a rapoartelor. Și bineînțeles că pe zilele următoare sunt dispus să organizez o reuniune sau să am un schimb de informații pentru a clarifica situația pe deplin. Asta aveam de spus deocamdată. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Papa Nicolau. Următorul punct de pe ordinea de zi este votarea economică, punerea în aplicare a directivei privind serviciile media audiovizuale. E prevăzut la 10 uh, fără un sfert, va trebui poate să-i așteptăm pe colegi deci luăm o pauză scurtă, ne oprim uh, timp de 12 minute și ne uh, reluăm lucrările la 9:45, Pentru că nu putem trece la vot fără să nu respectăm programul. Îmi pare rău.

So let's continue our meeting. Doamnelor și domnilor, ne reluăm ședința. Trecem la voturi acum. Punerea în, în aplicare directivei privind serviciile media audiovizuale. Doamna De Jong este raportor. Haideți să trecem imediat la vot. Amendamentul 1. Pentru a, mă scuzați, este vot pe părți. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, I think it's adopted, but, uh... Cred că se adoptă, însă mai bine să verificăm deoarece nu prea ridicați mâna cum trebuie. Vă rog să faceți un efort data viitoare. Haideți să verificăm amendamentul 2 prin vot electronic. Amendment 2. The vote is closed. S-a închis votul. 12 <gasps> la 12. Ok, let's repeat the vote. Haideți să votăm încă o dată. Deschid votul, votul la amendamentul 2. Verificăm electronic. Închidem votul. 14 pentru, 15 împotrivă, respinsă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, E așa de greu de văzut. Va trebui să verificăm. Deschidem votul. Please vote, colleagues. Vă rog să votați, dragi colegi. Să închis votul. 13 pentru, 15 împotrivă, respins. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, Abțineri? Se adopt. Electronically. So... Vom verifica din nou. Votul părea părea strâns. Închid votul. 14 împotrivă, 12 pentru. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins, însă mai bine verificăm. Amendamentul 5. The vote is open. S-a deschis votul. The vote is closed. 15 in favor. 15 pentru, 14 împotrivă se adoptă. Amendamentul 6 pentru, Permitem încă un vot la amendamentul 5 și pentru doamna Latford? Bine, deschid din nou votul la amendamentul 5. I close the vote. Închidem votul. 15 la 15. Uh. Respins. Amendment 6 in favor. Amendamentul 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica. Verificăm electronic, s-a deschis votul. Amendamentul 8. Închidem votul. 14 pentru, 16 împotrivă, respins. Amendamentul de compromis 1 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm. Deschid votul. Amendamentul 9. Votăm electronic. And you? da. <laughs> Amendment 9. Amendamentul 9, vă spun. Neam. The vote. Închid votul. 16 pentru, 14 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 10. Da, domnule Luhan, spuneți. Doamnă președinte, nu sunt de acord cu repetarea votului la amendamentul 5. Eu vă rog să țineți cont de primul vot. Am putea uh, vota de fiecare dată de două ori, nu? Și nu așa procedăm de obicei. Deci vă rog să țineți cont de primul rezultat la amendamentul 5. Domnule Luhan, tocmai de eu am întrebat înainte dacă sunteți de acord să votăm din nou la amendamentul 5. Și toată lumea a fost de acord. Ați primit uh, răspunsul așa, cumva din sală. Dar nu eram cu toții de acord ca dumneavoastră să repetați votul după ce cineva intră în sală. Doamna Latford era deja în sală, nu-și folosise cartela de vot. Uite, acum vă întreb, dragi colegi, sunteți de acord să repetăm votul la amendamentul 5? Votați electronic! Deci acum vă rog să votați. Sunteți de acord să repetăm votul la amendamentul 5? Go to the vote if we take into consideration the first vote or the second one. Eu zic că mai bine să votăm dacă ținem cont de primul vot sau cel de-al doilea. Nu, acum votăm dacă trebuie să repetăm din să repetăm votul la amendamentul 5. The question is whether you agree that... Întrebarea e, sunteți de acord să votăm din nou amendamentul 5? I think there's a risk of... Doamnă președinte, eu cred că mm, ne încurcați puțin, deci mai bine puneți lucrurile în felul următor. Deci sunteți de acord să rămână cea a doua versiune a votului? A, e mai ușor. Sau prima. Pentru a nu risca să avem un răspuns confuz. Deci, să ne întrebați dacă suntem de acord cu rezultatul votului. Deci... Five again to the vote. So do no, you this... Nu, eu vă rog să-mi confirmați decizia de a vota din nou amendamentul 5, domnul Luhan. Sunt de acord cu doamna Latford. Trebuie să întrebăm uh, colegii dacă vom ține cont de primul vot sau de cel de-al doilea. Domnule Luhan, se pare că majoritatea colegilor au fost de acord. Nu am votat electronic, e drept, putem verifica asta, însă se pare că au fost de acord colegii să votăm din nou la amendamentul 5. Toată lumea era de acord cu asta, spune domnul Luhan. Bine, domnule Luhan, ceea ce pot să fac e să vă rog să îmi confirmați decizia de a supune la vot amendamentul 5 din nou. Forgive me, but what you are firm is your ruling that... Doamna Lafford, noi am votat, nu știu, ne, e o problemă legată de timpul verbal. De e ca și cum ne-ați întrebat să ne-ați rugat să confirmăm încă o dată un vot. Deci nu e mai simplu să întrebați uh, sunteți de acord cu cel de-al doilea vot la care am votat și eu, domnul Papa Nicolau. E o problemă legată de limba engleză, spune domnul Latford. Domnul Papa Nicolau, nu știu, suntem cam încurcați aici. Am votat prima oară, după aia a venit doamna Latford, a cerut să voteze și dumneai, am repetat votul. S-a mai întâmplat asta și înainte. Pe de altă parte, nu vrem să tot votăm uh, de mai multe ori. Deci nu mai, n-ar fi mai bine să votăm încă o dată definitiv amendamentul 5 și să terminăm cu asta. Deci mai votăm încă o dată amendamentul 5. Deci, colegi, Vă rog să ridicați mâna. Sunteți de acord să repetăm votul la amendamentul 5? Acum vă repeta votul la amendamentul 5. Va fi un vot electronic. Vă rog să vă folosiți cartona, cartelele de vot. Votăm electronic. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 16 pentru, 17 împotrivă. E respins. Where have we... We go back to... Um, ne întoarcem la lista de vot la amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Voi verifica electronic. Deschidem votul. Amendamentul 10. S-a închis votul. 17 in favor. 17 pentru, 13 împotrivă. Se adoptă. 11 in favor. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, Abțineri. Cred că se adoptă, însă putem verifica electronic amendamentul 12. Deschid votul. S-a închis votul. 17 pentru, 16 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul, bine, vom verifica electronic, amendamentul 15. 14, mă scuzați. Deschidem votul, închidem votul. 14 pentru, 19 împotrivă, respins. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă se adoptă. 18 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votăm acum textul modificat. Vot electronic. S-a deschis votul. Închidem votul. 30 pentru, 2 voturi împotrivă, o abținere. Felicitări raportoarei. Acum trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, modificarea acordului dintre Comunitatea Europeană și Ucraina privind facilitarea liberării vizelor. Domnul Moraes este raportor. Îi dăm cuvântul domnului raportor, după care pot interveni și colegii. Mulțumesc, Kinga. Știu că e zgomotos aici, însă voi continua, nu e nicio problemă. Așteptați o clipă să părăsească ceilalți colegi sala. Please, colleagues, we would like to continue the meeting of the committee, so if you want... Trebuie să ne continuăm ședința. Vă rog să părăsiți sala. Ok, Mr. Moraes. Domnule Moraes, cred că puteți face prezentarea. Mulțumesc, Kinga. Vrem să mă refer pe scurt la acest acord și să, mă, și să vorbesc mai despre câteva puncte cheie. După cum știți, e un acord de modificare actualului acord între Uniunea Europeană și Ucraina. E vorba de facilitarea liberării vizelor pentru cetățenii ucrainieni. Acordul uh, original uh, e în vigoare din 2008. E un acord pentru a facilita vizele pentru o ședere care nu depășește 90 de zile pe o perioadă maximă de 180 de zile. Vă reamintesc că din 2005 cetățenii europeni nu mai au uh, nevoie de viză pentru a vizita Ucraina. Au fost negociate amendamente între Comisie, Consiliu și Ucraina și textul final se bazează pe acest acord. Acum Parlamentul European trebuie să-și dea consimțământul față de aceste proceduri. Vă voi da câteva exemple de modificări esențiale la acord. Am mai spus asta și în discuția anterioară, însă cred că ar trebui să menționez câteva modificări. Cerințe mai simple pentru documentele care trebuie prezentate în legătură cu scopul călătoriei. E abolită taxa de viză de 70 de euro pentru aceeași categorie de indivizi. Se clarifică prevederile privind vizele cu intrări multiple și derogările de la cerințele de viză pentru șederi scurte de, pentru cetățenii ucraineni care dețin pașapoarte de serviciu biometrice. Dragi colegi, e un raport care vine la timp, deoarece la plenar recent am discutat despre situația în Ucraina și despre alegerile de acolo. Noi eh, ne-am exprimat îngrijorările în legătură cu faptul că Ucraina nu a reușit să implementeze reformele din eh, agenda stabilită în comun. Deci pe acest fundal politic e un pas înainte important Doamnă președinte, putem discuta despre situația politică și despre progresele făcute și cred că e important să știm care este și părerea reprezentantului Comisiei. Bineînțeles, vreau să știu care sunt și părerile colegilor, dacă vor să intervină astăzi. Deci eu aștept cu nerăbdare orice contribuție. Termenul de, pentru amendamente e 5 februarie. Colegii de la FED își vor adopta și-au adoptat avizul, mă scuzați, pe 22 ianuarie și sprijină și abordarea noastră generală. Mă voi opri aici. Vă mulțumim, domnule Moroeș. Doamna Zdanoca. Yes, thank you. Mulțumesc. Grupul nostru este de acord cu concluziile raportorului. Suntem pentru acest acord. Și, de asemenea, dacă ne uităm la modificările acestui acord privind facilitarea liberării vizelor, cu țările care fac parte din uh, Euronest, eu cred că e bine să armonizăm aceste acorduri privind facilitarea vizelor. Și din câte știu eu, asta e abordarea pe care noi o sprijinim. E tot ce am avut de spus, vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă Zdanoca, domnul Protasievici. În numele grupului PP aș vrea să vă spun că și noi suntem pentru acest acord, pentru modificarea acestuia. Așa cum a spus domnul Moraes, chiar dacă nu suntem mulțumiți de situația politică din Ucraina. Acesta nu este un motiv pentru a nu înlesni facilitarea vizită, uh, eliberarea vizelor. E important ca cetățenii ucrainieni să poată călători pe teritoriul Uniunii Europene. Mă gândesc în primul la studenți, la activiști, la jurnaliști, la activiști religioși. De aceea eu cred că ar fi cazul să ne opri, să ne deschidem uh, granițele către țările din parteneriatul uh, de est. Și noi și Comisia AFET uh, suntem de părere că trebuie să dăm undă verde acest acord. Vă mulțumesc, domnule Protasievici. Acum îi dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Well, thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt uh, șef adjunct de unitate la unitatea specifică din Comisia Europeană. Vreau să mulțumesc în primul rând raportorului pentru raportul favorabil și de asemenea să mulțumesc membrilor din Parlament pentru susținerea exprimată față de acest acord. Domnul Moraes a reușit să rezume foarte bine cât de important este acest acord, nu îl voi mai repeta, Dați-mi voie să mai fac câteva completări. Într-adevăr, există un acord în vigoare cu Ucraina de la 1 ianuarie 2008 referitor la facilitarea eliberării vizelor și dacă ne uităm la statistici, constatăm că acordul inițial a adus foarte multe beneficii. Ca să vă prezint câteva cifre, Dacă vă uitați la perioada 2009-2011, numărul de vize emise în Ucraina a crescut cu 33,8%. Foarte multe dintre vizele eliberate erau vize cu intrări multiple, cam o treime dintre ele, iar rata de refuz în Ucraina este relativ mică, situându-se pe la 3,3%. Acordul existent a adus foarte multe beneficii pentru populația din Ucraina și avem toată încrederea că uh, acordul modificat va aduce beneficii și mai multe populației respective. De aceea susținem o ratificare rapidă acestui, acestui acord și aș dori să profit de ocazie ca să mă refer și la faptul că acordul modificat cu Moldova a fost prezentat în același timp cu acordul privind Ucraina și am dorit să subliniem sau să menționăm faptul că nu am dorit ca acordul cu Moldova să rămână mult în urma celui cu Ucraina pentru că există anumite interpretări politice făcute de către partenerii moldoveni pe care nu le dorim. Deci, uh, înțelegem că raportul este în curs de realizare, doream însă să subliniez acest fapt, pentru că sperăm că și acordul respectiv va beneficia de atenția cât mai oportună a Parlamentului. Mulțumesc! Mulțumesc, dau acum cuvântul din nou domnului raportor. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care s-au referit la faptul, ca și reprezentantul Comisiei, că există probe că acest acord funcționează ca o încurajare politică față de Ucraina. Iar uh, populația din Ucraina consideră că este o încurajare față de progresul politic. Cred că e foarte bine că facilitarea eliberării vizelor funcționează așa și cred că din acest motiv și din altele, Parlamentul European trebuie să susțină acest acord. Mulțumesc raportorilor din umbră pentru ajutor. Mulțumesc, domnule Moraes. Trecem mai departe. Un alt dosar privind vizele, raportul doamnei Gabriel, este o propunere de a modifica regulamentul uh, din 2009, 0309, mă scuzați, și se referă la uh, resortisanții care trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe. Nu uitați că mai există încă un raport referitor la modificarea acestui regulament și anume raportul domnului Diaz de Mera. Am să dau mai întâi cuvântul comisiei, pentru că este primul schimb de opinii, domnului uh, de Söster, Abia apoi am să dau cuvântul raportoarei, apoi colegilor și apoi președinției irlandeze, dacă dorește să intervină. Domnule Toister de la Comisie. Mulțumesc, doamnă președinte. Tot eu voi prezenta, de fapt, și acest punct. Colegul meu se va referi la următoarele două puncte. Deci, avem de-a face cu o propunere a Comisiei de a modifica listele din regulamentul 539 și ați avut uh, dreptate atunci când ați amintit membrilor că mai există încă o propunere de modificare a regulamentului 539 în discuție, care este încă în faza de negociere între colegislatori. Nu e cazul să amestecăm cele două dosare. Documentul pe care îl analizăm acum se referă la revizuirea obișnuită efectuată de comisie a listelor din anexa la regulamentul 539. Aici intră statele care nu au nevoie de viză și statele care au obligația de a avea viză pentru ca resortisanților să intre în zona Schengen. E vorba de o revizuire obișnuită. Regulamentul 539 a mai fost revizuit de vreo 8-9 ori din 2001 până acum. Ultima dată revizuirea s-a produs în 2010, când unele state, Taiwan și încă câteva au fost mutate pe listele pozitive. După cum v-am spus, această revizuire este efectuată de comisie în mod regulat și se face o analiză de la caz la caz. Verificăm propunerile făcute de statele membre de transfer de pe o listă pe alta, conform anumitor criterii menționate în preambulul regulamentului 539. Se pare că aceasta va fi ultima revizuire de acest fel, pentru că pe viitor intenționăm să ținem cont și de alte criterii. Vom discuta acest subiect la următorul punct, când vom discuta comunicarea Comisiei privind um, politica comună în materie de vize în vederea stimulării creșterii economice în Uniunea Europeană. Deocamdată lucrăm pe baza criteriilor existente, pe care uh, am să le menționez totuși. E vorba de riscul de imigrație neregulamentară, politici publice și securitate, e vorba de nivelul de securitate al documentelor de călătorie și la relațiile externe ale Uniunii Europene, globale, ale regiunii respective, pentru a păstra coerența. Ținând cont de acest fundal, am invitat statele membre să facă sugestii pentru transferul statelor de pe lista pozitivă pe cea negativă și viceversa, și după o analiză atentă a tuturor sugestiilor făcute de statele membre, Comisia a ajuns la concluzia că statele menționate în propunere ar trebui să fie transferate pe lista pozitivă. Doresc să remarc că niciun stat membru nu a propus trecerea niciunui stat de pe lista pozitivă pe lista negativă, ceea ce uh, este un aspect de care trebuie să ținem cont, pentru că există probleme legate de anumite state ai căror resortisanți nu necesită viză, însă statele membre nu au făcut propuneri în acest sens. Statele propuse de noi sunt cele menționate în text, am să le reiau pe scurt. E vorba de state mici, insulare, din Caraibe și din Pacific. Am să le menționez, nu, nu e cazul să le menționez pe toate, dar e vorba de 60 de state insulare și de o a treia categorie referitoare la anumite categorii de uh, cetățeni britanici care încă necesitau viză însă am considerat că ar fi uh, mai adecvat să fie trecuți pe lista pozitivă. În cele din urmă aș dori să menționez că listele negative vor fi că printre, pe lista negativă va fi inclus uh, Sud-Sudan, pentru că acest stat și-a obținut uh, independența față de Sudan și dat fiindcă Sudanul e pe lista negativă și Sud-Sudanul trebuie să intre tot pe aceeași listă. Pe scurt, cam aceasta este propunerea comisiei. Poate că ar trebui să vă spun și că anumite state au fost menționate de către statele membre, iar la comisie s-a făcut lobby direct de către anumite state terțe, câteva exemple, uh, Indonezia, Thailanda, Emiratele Arabe Unite, dar încă o dată, Comisia a considerat că de data aceasta nu ar fi adecvat ca aceste state să fie deja trecute pe lista pozitivă. Dar probabil că la următoarea revizuire se va reconsidera situația lor. Deocamdată atât, mulțumesc pentru că mi-ați dat șansa de a vă prezenta această propunere a Comisiei atât de importantă. Mulțumesc, doamnă Gabriel. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc Comisiei Europene pentru că ne-a prezentat contextul, dar și conținutul regulamentului. Aș dori într-o primă fază să vă vorbesc despre elementele cheie ale conținutului și să vă pun și câteva întrebări, dorind să obțin lămuriri suplimentare de la Comisia Europeană. Aș dori să revin în primul rând la ce a spus Comisia și anume că trebuie să nu uităm că s-ar putea să fie ultimul raport efectuat conform tradiției. Adică e un raport de monitorizare, sunt uh, criterii foarte stricte, prestabilite, aplicate de către state, care arată că uh, cetățenii respectivi nu prezintă riscuri și deci pot fi trecuți pe lista pozitivă. Eu cred că este întotdeauna important să reținem faptul că Uh, criteriile următoare sunt foarte importante. Imigrația clandestină, securitatea, după cum a spus și colegul de la comisie, aceste criterii sunt luate în calcul. Este vorba inclusiv de securitatea documentelor, deci se aplică aceste criterii prestabilite. Totuși, asta nu înseamnă că propunerile făcute ne pot permite să vorbim deschis de trei categorii de state vizate. Aceste trei categorii sunt următoarele. Statele din Caraibe și din Pacific, în al doilea rând categoria resortisanților britanici și în al treilea rând cazul Sud-Sudanului. Și aș avea câteva întrebări. În primul rând, aș vrea să știu dacă Comisia Europeană ne poate prezenta cifre, să ne spună câți cetățeni ACP vor fi vizați de acest regulament și apoi uh, dacă ne pot da mai multe informații cu privire la categoria resortisanților britanici. A doua întrebare, în legătură cu care aș dori mai multe informații, este putem afla câte state membre au consulate și reprezentanțe în statele respective? Pe baza acestor informații, în ce măsură această propunere va facilita situația actuală? În cele din urmă, aș dori să mă refer și la principiul reciprocității. Cred că este uh, un subiect care ne interesează pe toți. Dacă bine înțeleg din raport, obligația scutirii de vize pentru resortisanții acestor state va intra în vigoare atunci când se va semna un acord bilateral între Uniunea Europeană și statul respectiv. Trebuie să subliniem și că nu există negocieri cu anumite state. Acestea ar fi întrebările mele și aș dori să uh, mai exprim încă o dată că sunt foarte mulțumită pentru că am reușit deja să creez un dialog foarte constructiv cu Comisia și sper că vom reuși și cu Consiliul să progresăm rapid pe acest dosar. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Gabriel! Uh. Niciun coleg nu dorește să intervină. Aba, da, doamna Zdanoca. Mulțumesc! Sunt de acord cu și, de fapt, grupul nostru uh, își dorește să există această trecere de la listele negative la listele pozitive, respectiv anumite state. Uh, deci uh, suntem de acord ca cele 16 state din Caraibe să treacă pe lista pozitivă, însă aș avea o întrebare legată de uh, persoanele britanice Uh, în funcție de originea lor. Am uh, amendat deja acest uh, regulament și aș dori să ne explicați puțin mai mult, să ne dați câteva explicații legate de această categorie specifică. Câte persoane au fost vizate în regulamentul anterior? Mai avem acum o altă categorie de cetățeni britanici care nu este acoperită de propunerea dumneavoastră? Sau toate persoanele britanice uh, sunt acoperite în acest regulament. Mulțumesc, doamnă Zdanoca. Domnul Michel. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu am o întrebare o întrebare la fel de pertinentă ca doamna Gabriel. Aș dori să ni se aducă o uh, lămurire. Mi se pare foarte interesant. Acestea fiind spuse, cred că suntem de acord în principiu cu toții respectiv că am dori ca viața oamenilor să fie, uh, să fie ușurată, că e vorba de uh, studenți, de oameni de afaceri sau de familii. Așa cum s-a spus deja, propunerea Comisiei nu prezintă un risc, nu reprezintă un risc în ce privește amenințarea pentru ordinea publică a Uniunii din perspectiva migrației. Ar fi o legislație identică și pentru cetățenii europeni care doresc să călătorească în aceste țări. Aș dori ca vizele să nu fie obligatorii pentru anumite categorii uh, de cetățeni britanici de peste mări, având în vedere că cetățenii britanici care trăiesc în uh, Regatul Unit se bucură de libertatea de circulație în spațiul Schengen. Deci eu susțin uh, abordarea doamnei uh, Gabriel din acest raport și sperăm ca el să fie adoptat cât se poate de repede de către Parlament. Mulțumesc, uh, domnule Michel, domnul Batkovski. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, știu că s-a discutat deja despre acest lucru, dar există propunerea de uh, eliminare a vizelor pentru o anumită categorie din cetățenii britanici. Însă eu aș dori să adresez o întrebare comisiei. S-ar putea scuti de viză și anumiți uh, cetățeni ucrainieni pentru că am eliminat taxele, am simplificat sistemul de obținere, dar cred că cetățenii ucrainieni au dreptul de a intra în Uniunea Europeană fără viză și de aceea aș dori să, între, uh, întreb, să adresez încă o dată Comisiei această întrebare. Mulțumesc, îi dau acum cuvântul uh, reprezentantului Comisiei pentru răspunsul la întrebări. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, eurodeputaților pentru aceste întrebări. Poate că ar fi mai bine să încep cu ultima întrebare. De ce, dacă nu am putea să scutim de vize și o, pa- o parte uh, din cetățenii ucrainieni, acesta este obiectivul acestei uh, nu e obiectivul acestei propuneri pe care o discutăm și nu se prevede uh, pe termen scurt. După cum știți, probabil dialogul privind vizele cu Ucraina e în curs. Probabil că până la urmă vom ajunge la o scutire Uh, de vize, la o liberalizare a regimului vizelor și cu cetățenii, pentru cetățenii ucrainieni, dar e un dialog în curs. Uh, continuăm uh, negocierile cu partenerii ucrainieni pe această temă și nu vă pot da o dată, nu știu când se va întâmpla acest lucru, dar în orice caz dialogul continuă și probabil că la un moment dat va da și roade. Acum aș dori să mă refer la propunerea uh, respectivă pe care o discutăm și câteva întrebări care mi-au fost uh, întrebate. Am, am fost întrebat de câte persoane e vorba, uh, deci dacă ne uităm la propunerea comisiei, avem câteva date. În total, dacă e să examinăm situația celor 16 națiuni insulare din uh, Caraibe și de altundeva e vorba cam de mai mult de 4 milioane de persoane și în ce privește resortisanții britanici ar fi cam 300 de mii uh, de persoane, deci în total această propunere ar viza cam 4,5 milioane de persoane. Acum, referitor la uh, resortisanții britanici, probabil că știți că Regatul Unit are un sistem foarte complex și poate puțin și cam, uh, uh, cam, uh, cam neclar în funcție de statutul cetățenilor. În regulamentul anterior am luat de pe lista pozitivă o parte din aceste categorii de cetățeni de peste măr, dar uh, dacă nu uh, ținem cont de regulamentul respectiv, noi considerăm că toți ar trebui să treacă pe lista pozitivă și aici vă pot uh, da câteva exemple. Sunt numiți în conformitate cu uh, uh, sistemul britanic cetățeni britanici de peste mări, uh, persoane protejate, uh, supuși uh, britanici și resortisanții de peste mări, deci există câteva uh, uh, drepturi diferite, unii au dreptul de ședere, alții nu, dar uh, în orice caz aceste persoane nu reprezintă o amenințare din punctul de vedere al unui flux uh, de migrație uh, ilicit, au și documente de călătorie care uh, respectă normele britanice și care uh, sunt foarte stricte. Deci noi nu considerăm că aceste persoane ar putea reprezenta o Uh, un pericol, o primejdie în lumina criteriilor la care m-am referit. A mai fost uh, pusă o întrebare în legătură cu acoperirea consulară în aceste insule. E un alt motiv pentru care am dorit ca aceste persoane să treacă pe, aceste state să treacă pe lista pozitivă, pentru că, în general, atât în Caraibe cât și în Pacific, acoperirea consulară este destul de slabă, ceea ce înseamnă că multe dintre aceste persoane vor trebui să călătorească foarte mult pentru a obține o viză. Și vă pot da câteva exemple în acest sens. Dacă ne uităm, de exemplu, la uh, zona Pacificului, doar două state membre sunt prezente în uh, aceste țări, Portugalia și uh, Timorul, de Est, în Timorul de Est uh, și Franța în uh, Vanuatu, ceea ce înseamnă că celelalte insule nu au o reprezentare uh, consulară. Deci, de exemplu, cineva din insulele Marshall va trebui să călătorească până la Vanuatu ca să obțină viză pentru zona, pentru spațiul Schengen. Situația din zona Caraibilor este puțin, puțin mai bună, dar și aici acoperirea consulară nu este total corespunzătoare. Majoritatea uh, probabil că majoritatea consulatelor există, sigur, uh, din motive istorice. Probabil că ar fi trebuit să mă refer la, în introducere la reciprocitate. Bineînțeles că ne dorim să ajungem la o reciprocitate de, gină și, eh, de plină și de aceea această scutire de viză nu va intra în vigoare până când nu vom fi ajuns la acorduri de scutire de viză cu toate aceste țări și astfel vom uh, încerca să ne asigurăm că obținem reciprocitatea pe care ne-o dorim, reciprocitatea pe care ne-o dorim și care este principiul de bază al uh, politicii noastre de vize. Sper că am răspuns la toate întrebările și dacă am scăpat uh, ceva, vă rog să îmi reamintiți. Eu speram să fi răspuns la toate întrebările. Văd că doamna Zdanoca dorește să vă mai pun o întrebare. Îmi pare rău, dar nu mi-ați răspuns la întrebare. Aș dori să știu dacă toate categoriile de persoane britanice de peste mări vor fi acoperite de acest regulament sau nu. Îmi cer scuze, dar într-adevăr. Da, răspunsul e da, e pozitiv. Deci dacă această, aceste persoane trec pe lista pozitivă, nu vor mai rămâne categorii, uh, nu vor rămâne cetățeni britanici care uh, să trebuiască să obțină viză. Aceasta este ultima etapă în acest domeniu. Bine, mulțumim uh, reprezentantului Comisiei. Înainte să dau cuvântul doamnei Gabriel, aș dori să știu dacă reprezentantul președinției uh, irlandeze dorește să ia cuvântul. Să vedem care este situația de la Consiliu pe acest dosar. Domnul, domnul Ryan. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc că îmi acordați cuvântul pe marginea acestui dosar. Am ascultat poziția raportoarei, am ascultat și pe ceilalți uh, eurodeputați și o să mm, am luat uh, act de întrebări, am luat uh, act și de răspunsurile comisiei. Aș dori să vă, exprim, să vă explic în ce stadiu se află la Consiliu această, mm, acest dosar și care sunt obiectivele noastre. Amendamentul a fost, uh, preluat, a fost propus de două state membre în 27 noiembrie și am avut loc un prim schimb de vedere, am avut loc de, apoi o dezbatere la Consiliul JAI din uh, decembrie, în uh, decembrie 20, 2012 și apoi o decizie a fost luată în 21 ianuarie. Această propunere a fost salutată de către majoritatea statelor membre, așa cum a spus reprezentantul Comisiei, nu am avut state membre care dorea să uh, treacă pe cineva de, la, de pe lista pozitivă pe lista negativă. O serie de state membre au exprimat uh, îngrijorări uh, în legătură cu anumite state, au fost exprimate preocupări uh, în legătură cu trei state în total, dar uh, era vorba de un număr mic de state membre. Sperăm să nu uh, reprezinte o probleme până la urmă și sperăm să uh, obținem progrese și în ce privește situația acestor state. Așa cum a spus reprezentantul Comisiei, multe state membre au uh, propus uh, alte state pe lângă cele 16 uh, state membre, deși s-au exprimat și îngrijorări în legătură cu faptul că aceste state s-ar putea să nu fie gata să se alăture statelor de pe lista pozitivă. Vom discuta acest subiect la grupul de lucru pentru vize din 22 februarie. Pentru că scopul președinției irlandeze e să finalizeze negocierile pe acest dosar în cadrul președinției noastre cât mai repede cu putință și sperăm să putem uh, coopera cu uh, raportoarea și cu Parlamentul European pentru a ne atinge acest obiectiv. Mulțumim, domnule Ryan. Acum are cuvântul raportoarea, doamna Gabriel. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, aș dori să mulțumesc pe scurt colegilor care au participat la dezbatere, mulțumesc și Comisiei și președinției irlandeze Mulțumesc pentru informațiile suplimentare furnizate care sperăm să facem progrese rapid pe acest dosar și aș dori să mulțumesc uh, Comisiei și uh, președinției pentru dialogul pe care l-am stabilit deja. Cum spunea și președinția irlandeză, sper să putem să finalizăm uh, acest dosar cât mai repede. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi, avem o dezbatere în comun, comunicarea Comisiei către Consiliul și Parlamentului, aplicarea și dezvoltarea politicii comune în materie de vize, în vederea stimulării creșterii economice în Europeană și funcționarea cooperării locale Schengen în cursul primilor doi ani de punere în aplicare a codului de vize. Are acum cuvântul uh, domnul de Coister. Well, Mulțumesc, domnule președinte. Punând aceste două puncte pe ordinea de zi, Parlamentul urmează logica Comisiei care în decembrie anul trecut a adoptat așa numitul pachet de vize. În primul rând, amendamentul, uh, modificarea regulamentului uh, privind uh, lista cu țări care au nevoie de viză. Și în același timp comunicarea privind implementarea și dezvoltarea politicii comune de vize și raportul privind uh, cooperarea Schengen la nivel local. E clar că aceste trei elemente sunt strâns legate între ele. Eu voi prezenta două elemente împreună, deși sunt diferite. Comunicarea e o comunicare privind politica Comisiei în domeniul vizelor, care la un moment dat va trebui să devină o propunere pentru modificarea codului vizelor. Raportul reprezintă o evaluare a funcționării codului vizelor, mai ales partea privind cooperarea locală Schengen, un element cheie în implementarea politicii comune a vizelor. Mă voi referi în primul rând la comunicarea comisiei. Aceasta nu a apărut pur și simplu din senin. În comunicare veți vedea că am început de la concluziile la care s-a ajuns în cadrul lucrărilor c 20 în cadrul situația economice generale, s-a examinat posibilul impact al facilitării eliberării vizelor asupra creșterii și asupra locurilor de muncă. Sectorul turismului este ziua de astăzi unul din puținele sectoare în care poate exista loc pentru mai bine, ducând astfel la creștere și la uh, apariția locurilor de muncă. În trecut, vizele erau uh, privite cumva ca o parte a zonei Schengen și se punea foarte mult accentul pe securitate. Bineînțeles, întotdeauna exista și acea dimensiune a libertății în politica comună a vizelor. Și ar vrea să vă reamintesc câteva elemente ce confirmă acest lucru. Practic, una din principalele realizări ale Schengen a fost că acum, cu o singură viză, poți vizita toate cele 26 uh, de state membre care constituie zona Schengen. În timp ce înainte era nevoie de o viză individuală pentru fiecare țară. G20 a recomandat această cooperare regională și această recunoaștere reciprocă a vizelor și în această privință Uniunea Europeană deja a făcut foarte multe. Politica vizelor încurajează mobilitatea, deși există uneori obstacole și aș vrea să vă dau câteva cifre. Tidric deja a menționat o creștere a numărului de solicitări de vize în Ucraina, de exemplu. Pe ansamblu, în ceea ce privește solicitările de vize Schengen, între 2009 și 2011, creșterea a fost de 32%. Deci o treime de călători în plus. Iar rata de refuz a fost de 5,5%. Codul vizelor, care a intrat în vigoare în 2010, a contribuit cu siguranță la înlesnirea procesului de eliberare a vizelor. Ar trebui însă să analizăm mai bine care va fi, care este impactul plăcilor de vize pe viitor, cum putem ușura procedura și cum putem atrage astfel mai mulți uh, călători pe teritoriul Uniunii Europene bineînțeles, fără să uităm că și securitatea este o parte importantă din implementarea politicii comune a vizelor. Vă spuneam, codul vizelor a fost revoluționar în ceea ce privește procedurile de eliberare a vizelor, însă veți vedea că în comunicare Comisia arată că încă se mai pot face multe în ceea ce privește actualele prevederi din codul vizelor. Pe termen scurt, trebuie în primul rând să îmbunătățim actualele înlesniri. Gândindu-ne la impactul economic și pe termen mai lung, ar trebui să ne gândim la procedurile de eliberare a vizelor într-un unghi, ar trebui să ținem cont și de data aceasta de posibilul impact economic. Și vă pot spune că până la sfârșitul acestui an, Comisia va face o evaluare, o analiză a implementării codului vizelor. Iar această evaluare va fi însoțită de o propunere care modifică, care va modifica codul vizelor. Deși, să mă repet, am mai spus, această revizuire nu se va face doar în conformitate cu abordarea tradițională Schengen în ceea ce privește vizele, ci vom ține cont de impactul economic pentru a ușura și scurta procesul de eliberare a vizelor. Bineînțeles, cea mai bună formă de înlesnire este scutirea de vize pentru cetățenii din state terțe. Propunerea actuală pe care o aveți în față se inspiră din vechea abordare Schengen. Pe viitor, când vom propune modificarea listelor, vom ține mult mai mult cont de impactul economic, mult mai mult decât o facem acum. Această comunicare, doamnă președie, președinte, e baza pentru viitoarele propuneri și pentru principiile care vor fi în spatele elaborării viitoare politici de vize. Deci e o șansă să avem o dezbatere privind politica noastră. Nu mă refer aici la discuții privind uh, măsuri concrete, nu mă refer nici la regulamentul 539, nu, va trebui să avem o adevărată dezbatere pentru că ulterior Comisia să elaboreze propuneri care să țină cont de acest impact economic. Un al doilea element avem raportul Comisiei privind cooperarea locală Schengen. Aceasta reprezintă un element central din politica de vize Schengen. Bruxelles a hotărât niște reguli bine stabilite, însă circunstanțele locale din toate țările uh, sunt foarte diferite. Anum, o anumită categorie poate prezenta un anumit risc. În anumit, o anumită țară, studenții, de exemplu, care vor să vină la studii, nu prezintă niciun risc. Nu sunt persoane care riscă să depășească perioada ă, de ședere a vizei. Însă, în alte țări, poate că există o ă, tendința de a abuza, de exemplu, de o viză de student ă, pentru a rămâne să lucreze ulterior. Ceva ce trebuie să discutăm aici la în cadrul acestei cooperări locale, ce categorii sunt mai problematice, de asemenea lista de documente. Codul vizelor uh, întocmește o listă generică de documente pentru a obține viza, însă această listă trebuie adaptată la condițiile locale. Vă voi da un exemplu tehnic. Dovada angajării. Într-o țară, de exemplu, există așa numita carte de muncă în care angajatorii succesivi uh, indică locul de muncă. În altă țară, poate că e un certificat de sine stătător. În altă țară, acesta poate fi emis de angajator, în alta de o autoritate publică. De ce trebuie să examinăm aceste elemente, ce privește cooperarea locală și să propunem o listă armonizată, ținând cont de toate aceste circunstanțe diferite vă dăm seama că va trebui să facem foarte multe în funcție de diferitele teritorii, iar codul vizelor prevede de asemenea și o raportare anuală. În 2011, când s-a emis primul raport, nu toate formele locale de cooperare Schengen funcționau, nu peste toți au făcut rapoarte. Deci am primit multe rapoarte foarte târziu și asta ne-a dat de gândit. Ne-am întrebat dacă nu ar trebui să încercăm să îmbunătățim modul în care funcționează această cooperare locală uh, Schengen. Și atunci când am avut următoarele rapoarte, în 2012, lucrurile s-au îmbunătățit. S-a activat mai mult cooperarea locală Schengen, iar aceste rapoarte, și țin să vă menționez asta, sunt un fel de anexă la raportul pe care îl aveți acum dumneavoastră. Președintele Comisiei Libere l-a primit și în total pentru cei doi ani avem 140 de rapoarte pentru diferite țări. Deci dacă vreți mai multe informații în legătură cu modul în care funcționează politica noastră de viză în diferitele țări și modul în care este pusă în aplicare de statele membre, poate că ar fi bine să consultați aceste rapoarte. Când am văzut însă aceste rapoarte, ne-am hotărât să optăm pentru acest format de raport, care nu e cerut neapărat în codul vizelor. Uh, noi ne dorim o armonizare cât mai uh, deplină. Și în al doilea rând ne-am dat seama că trebuie să îmbunătățim situația și pentru asta nu putem oferi recomandări individuale consulatelor de la Beijing sau de la Moscova, de exemplu, ci trebuie să avem niște recomandări generale și tocmai asta am făcut în acest raport. Pe baza acestor uh, rapoarte din aceste jurisdicții am elaborat recomandări pentru toți actorii implicați cooperarea locală Schengen. Doamnă președinte, poate că ar trebui să vă mai dau și alte informații în legătură cu structura cooperării locale Schengen. Înainte de a avea codul vizelor, aveam o președinție rotativă care Uh, organiza reuniunile, stabila agenda de lucru. Odată cu codul vizelor, răspunderea pentru a coordona această cooperare locală Schengen i-a fost uh, dată Comisiei Europene pentru a asigura o mai bună continuitate a lucrărilor. În momentul respectiv însă, Comisia era responsabilă și de delegațiile Uniunii Europene, care făceau parte din comisie. Și atât cu crearea Serviciului European de Acțiune Externă, lucrurile s-au schimbat. Aceste delegații nu mai fac parte din serviciile comisiei. În momentul în care s-a înființat SAE, nimeni nu s-a gândit la implicațiile asupra cooperării locale Schengen și asupra definirii sarcinilor la acest nivel. Bineînțeles, acum delegațiile spun că nu mai e treaba noastră, e treaba comisiei. Dacă aveți personal la comisie să ocupe de asta, dacă aveți prea mult uh, muncă și nu aveți suficient personal, e bine, nu ne putem asuma această răspundere. Veți vedea că în recomandările noastre, prima se referă tocmai la rolul delegațiilor Uniunii Europene. Și ne-a clăuzit un principiu și anume părtășirea poverii, nu doar între SEAE și comisie, comisie, ci și între statele membre, deoarece codul vizelor permite delegarea anumitor acte către statele membre într-o anumită jurisdicție. Bineînțeles, această utilizare a resurselor comune între comisie și uh, SAE sau statele membre pare problematică la prima vedere, însă pe teren nu. E deloc problematică, deoarece șefii de delegație au înțeles la fața locului că mobilitatea devine un element din ce în ce mai important din relațiile noastre externe. Deci contactele cu autoritățile locale au uh, sporit și sunt benefice acestor delegații și îl ajută să-și îndeplinească rolul din aceste țări, rol pe care îl desfășoară în aceste țări. Trebuie să vă spun că după adoptarea acestui raport s-au stabilit și mai multe legături între CIA și serviciile Comisiei, iar Comisia, tocmai pentru a prelua o parte din povară, a furnizat posturi superior, uh, suplimentare pentru că o parte din funcționari să fie trimiși uh, la delegațiile Uniunii Europene din exterior pentru a duce la bun sfârșit o parte din sarcini. Deci unii dintre ei se vor ocupa de cooperarea locală și de politica comună a vizelor. Se fac și alte recomandări statelor membre și în acest context aș vrea să vă spun că ne adresăm statelor la două niveluri. La nivel de capitală, deoarece și ei trebuie să se asigure că în fiecare țară consulatele lor se implică activ și au parte la cooperare locală Schengen. Poate că asta pare ceva evident, însă în practică de multe ori consulatele par să fie un fel de regat de sine stătător, sunt stăpâni la ei pe pe și nu prea par dispuși să coopereze cu alții. Au nevoie de personal bine pregătit, bine instruit și în acest context noi am făcut recomandări pentru cursuri de pregătire regionale pentru personalul consular. Asta uh, legat de uh, începerea aplicării codului Comuna Vizelor. Acum, ceea ce privește cooperarea între Comisie și SAE. Bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că serviciile Comisiei, mai ales cele responsabile de politica de vize, îi informează pe toți cei de la SEA care vor fi trimiși în delegații și care vor prelua uh, parte de responsabilități pentru cooperarea locală Schengen. Asta nu se cerea în codul vizelor, însă ne-am gândit că e mai mult decât cuvenit să facem această recomandare. Poate că și președinția ne poate da mai multe informații, să din câte știu eu, la Consiliu nu au existat critici față de această recomandare. Deci, doamnă președinte, vrem acum să auzim care este și părerea membrilor Comisiei Libe, ce cred ei despre funcționarea cooperării locale Schengen, cum se poate bunătăți aceasta. Deci suntem gata să discutăm cu dumneavoastră. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Rog președinția irlandeză să intervină, dacă dorește. Mr. Ryan. um... Domnul Ryan, mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, după cum a spus reprezentantul Comisiei, avem acest subiect pe ordinea de zi al grupului de lucru vize. La uh, data de 25 ianuarie am discutat despre acest punct și am primit uh, foarte multe contribuții din partea statelor membre. Nu am uh, reușit încă să tragem concluzii concrete din aceste discuții, dar intenționăm să le reanalizăm. Așadar, acest lucru nu va fi rezolvat într-o reuniune sau două, însă intenționăm să ne asigurăm că se va purta o dezbatere cât mai extinsă și menținem acest subiect pe ordinea de zi. Mulțumesc! Doamna Bauer dorește să intervină. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru prezentarea făcută. Avem un membru de la Comisia de Ocupare care, ca și mine, e foarte sensibil la tot ce se ține de crearea de locuri de muncă. Aș vrea să vă întreb ce idee stă la baza acestei legături dintre politica de vize și crearea de locuri de muncă. Ce înseamnă acest lucru în practică? ar însemna că pentru anumite grupuri am avea privilegii în domeniul politicii vizelor sau cum? Și o observație scurtă se referă la protecția consulară. Sunt foarte bucuroasă să aud această idee de uh, partajare a responsabilității și de implicare a Serviciului de Acțiune Externă mai mult în um, chestiunile consulare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Mulder. Mulțumesc. Am o întrebare de ordin general. Comisia noastră intenționează să realizeze un raport pe această situație? Asta ar fi prima întrebare. Nu știu sigur dacă îmi puteți răspunde. Cea de-a doua întrebare se referă la faptul că acest subiect este de mare actualitate și aș ruga Comisia să-mi spună dacă un stat membru al acordului Schengen emite o viză, atunci această viză este Uh, valabilă în toate statele Schengen și dat fiind acest lucru, nu este cumva posibil să se centralizeze întregul procedeu? Acum avem o situație în care 26 de ambasade pot acorda vize. Ar fi poate mai economic să avem un singur punct de eliberare a vizelor în statele terțe. Mulțumesc! Acest subiect va fi pe ordinea de zi la următoarea reuniune a coordonatorilor. Doamna Zdanoca! Sigur că mm, grupul nostru mai trebuie să discute ce spunea reprezentantul comisiei pe tema împărțirii responsabilităților între Serviciul de Acțiune Externă și ambasade. E vorba, sigur, de o abordare comună. Vreau să susțin ce spunea domnul Mulder și anume că trebuie să avem o reprezentanță comună a Uniunii Europene în state terțe. După părerea mea, Comisia nu este foarte activă în acest sens, sau poate că propunerile inițiale sunt bune, sunt pro-europene, dar uh, apoi uh, dezvoltarea acestor idei uh, este mai complicată. Intervin și mecanismul de evaluare Schengen, reciprocitatea. După părerea noastră, Comisia nu insistă suficient pentru dezvoltarea unor inițiative bazate pe punerea în comun de atribuții și pe acordarea de competențe sporite Comisiei. Deci vă rog să-mi spuneți de ce. De ce nu reușiți să vă duceți propunerile la bun sfârșit? Mulțumesc! Și dau acum din nou cuvântul comisiei. Vă rog frumos. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, Întrebarea legată de politica vizelor și impactul economic. Dacă vă uitați în comunicarea Comisiei, veți constata că am ținut cont de documentul G20. Este vorba de vize acordate pentru turiști care beneficiază de serviciile industriei hoteliere, agențiilor de turism și așa mai departe. Dacă ne uităm la aceste cifre, nu spun că le acceptăm, dar acestea au fost baza de lucru a ministrilor din uh, G20. Dacă însă ținem cont de turiști, în primul rând, de vizele turistice, beneficiile care apar sunt de ordin economic. Apoi vom propune amendamente la politica comună de acordare a vizelor, ținând cont de impactul economic. Dar va trebui să facem o analiză de impact proprie, nu să ne bazăm pe aceste estimări globale făcute în cadrul G20 ci trebuie să analizăm uh, impactul economic asupra Uniunii Europene. Va trebui deci să facem o analiză de impact pe care vă vom transmite și vom face propuneri în acord cu colegislatorii, pentru că va fi cazul să ne justificăm propunerile când va veni momentul adecvat. Aș dori acum să fac legătura și cu ultima întrebare, în această fază, Comisia a făcut o comunicare de politici. Credem că uh, cel mai adecvat este să discutăm mai întâi cu colegislatorii ca să vedem care trebuie să fie linia politică pe viitor. Dacă uh, tragem concluzii pe această bază cu diferitele instituții, abia apoi le vom transpune în sugestii concrete de amendamente la prevederile juridice existente însă cred că subiectul este suficient de important ca să avem mai întâi o dezbatere de nivel politic și nu să începem cu modificări aduse la prevederile privind vizele, care doar să transpună aceste idei. Cred că mai întâi trebuie să discutăm principiile ca să stabilim o linie politică pentru viitor. Și revin astfel la ce spunea prima deputată care a luat cuvântul. Nu discutăm aici de acordarea de privilegii pentru o categorie sau alta ci avem intenția de a facilita călătoria prin facilitarea eliberării vizelor pentru toate, pentru toți călătorii legitimi. Sigur că procesul de eliberare a vizelor permite filtrarea persoanelor cu intenții necurate, persoane care au intenția de a rămâne mai mult, de a încălca legile și așa mai departe. E vorba de o abordare globală. Nu dorim să facilităm eliberarea vizelor pentru o categorie specifică sau alta. Sigur că astăzi anumite categorii beneficiază de facilități. Vorbeam despre Ucraina, despre modificarea acordului de facilitare a liberării vizelor. Deci există sisteme facilitate pentru anumite state, există simplificare, o simplificare legată de documentele ce trebuie depuse. Acestea nu s-ar putea aplica doar la turiști, de exemplu, dar ideea principală este să nu se acorde privilegii numai unei uh, mâne de oameni, mâini, une, mâini de oameni dintr-o anumită categorie. Toți trebuie să beneficieze de acest lucru. Apoi, această idee a unei autorități europene de eliberare de vize. Să știți că eu personal aș fi pe loc pentru această idee. Dar se pune întrebarea dacă este fezabil așa ceva astăzi. Când, când s-a început această politică, numai consulatele naționale erau disponibile și acestea au fost utilizate pentru acordarea de vize Schengen. Într-adevăr, S-ar putea ca într-o zi să se ajungă la o uh, autoritate comună de eliberare a vizelor. Acest lucru figurează în programul de reflecție pe anul viitor. Trebuie ca uh, responsabilitatea națională consulară să fie transmisă unei astfel de autorități. Uh, o viză Schengen eliberată de o autoritate comună care să fie recunoscută reciproc. Vă da, știți că avem aceste centre comune de depunere a cererilor. E vorba de un cadru de cooperare care ar permite crearea de centre unde cetățenii să meargă să depună cererile de viză și unde să existe personal din diversele state membre care vor analiza respectivele cereri în funcție de destinația călătoriei. Deci există o idee a acestui centru de depunere în comun a cererilor de vize, dar trebuie susținut de statele membre și de consulate. Trebuie să recunosc și că cadrul juridic actual este greu de transpus în practică. Deci numărul de astfel de centre comune e destul de mic, dar tocmai din acest motiv, Comisia va propune, în cadrul acestui an calendaristic, modificarea codului vizelor, tocmai pentru a permite deschiderea de cât mai multe centre pentru vizele Schengen. Nu vor fi centre comune reale, nu vor fi supraautorități ale vizelor, dar vor fi uh, operate în comun. Mulțumesc! Mulțumesc! A fost foarte interesantă această dezbatere. Acesta a fost ultimul punct de pe ordinea de zi. Deci încheiem aici. Următoarea reuniune va avea loc în 20 și 21 februarie. O reuniune de două zile pline, dragi colegi. Vă urez acum drum bun și o după amiază plăcută.